Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dorim să se ia în considerare faptul că ieri majestatea sa, regina, a, a devenit monarhul cu cea mai lungă domnie. Și sper că uh, membrii uh, Regatului Unit și cei din Malta și Cipru Uh, mi se vor alătura uh, pentru a oferi uh, felicitări și a ne exprima